convențiile internaționale ratificate de Lituania. Și vreau să, să cer Parlamentul European să dezbată acest subiect și să ne asigurăm că drepturile minorităților sunt respectate. Mulțumesc, domnule Ziobro. Încheiem aici intervențiile cu durata de un minut și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea a raportului referitor la relațiile Uniunii cu Consiliul de Cooperare al Golfului. Raportor este domnul Bodis. Vă rog, pentru patru minute aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de orice altceva, doresc să subliniez faptul că acest raport este rezultatul uh, unei colaborări foarte constructive cu grupurile politice și doresc să mulțumesc personal pentru colaborare domnului ovid, doamnei Bretos, doamnei Bratnel și doamnei Iatenmachi. Acest raport, după cum știți, se referă la strategia globală în relațiile dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare a statelor, a statelor arabe din Golf. Activitatea noastră a început cu mai multe luni în urmă, deci înainte de evenimentele care uh, zguduie lumea arabă în ultima vreme. Și în Golf au avut loc manifestații importante pentru a cere respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și pentru democrație. Dar încă de la începutul activității noastre, deci înainte de aceste evenimente, raportul și amendamentele adoptate în comisie au identificat toate problemele care stau uh, la ori, sunt la originea acestor revolte. Am denunțat toate discriminările, inclusiv cele de gen sau uh, din motive religioase, am menționat chestiuni legate de dreptul muncii, drepturilor sociale și sindicale, drepturile de gândire, de exprimare, de opinie, drepturile femeilor, dreptul, nevoia de reforma justiției, abolirea pedepsei cu moartea și a pedepselor mutilante și drepturile politice. de lungul sau în momentul apariției uh, evenimentelor din Bahrain și având în vedere modul în care s-a intervenit împotriva acestor manifestații și intervenția militară a țărilor vecine care fac parte din Consiliul de Cooperare a Golfului, am pregătit cu raportul din umbră o serie de amendamente orare pentru a sprijini, uh, a sprijini pe manifestanții care luptă pentru libertate am subliniat legitimitatea revendicărilor lor și am denunțat reacția violentă a autorităților din Bahrain și intervenția militară a țărilor din Consiliul Golfului, care au participat și ele la această represiune și uh, ne exprimăm preocuparea gravă, preocuparea intensă față de această atitudine a puterii și afirmăm sprijinul nostru pentru procesul de tranziție democratică. Bineînțeles, acest raport subliniază și perspectivele strategice pe termen lung. Evocă posibilitățile de parteneriat în multe domenii, uh, domeniul geopolitic, domeniul energetic, domeniul um, educației și uh, domeniul științific și domeniul uh, integrării regionale. Din punct de vedere geopolitic, Iranul reprezintă, bineînțeles, um, o amenințare reală între Iran și Israel. Statele din Golf ar fi victime colaterale ale unui eventual, eventual conflict, de aceea așteaptă multe din partea noastră pentru a încerca să evite ca Iranul uh, să uh, producă armă nucleară. Țările din uh, Consiliul Golfului, care reprezintă un sfert din statele membre ale Ligii Arabe, joacă un rol foarte important în procesul de pace. Sunt la originea inițiativei arabe de pace. Pe plan energetic, Consiliul de Cooperare al Golfului este primul furnizor de combustibili Uniunii Europene, deci suntem dependenți de aceste state, dar rezervele lor de petrol sunt în scădere și de aceea aceste state se pregătesc să se reconvertească prin dezvoltarea energiilor regenerabile, putem să ne și putem să ne, eh, să ne propunem experiența în acest domeniu. Din punct de vedere al educației și științei, aceste țări fac din educație o prioritate, având în vedere lipsa de universități și de profesori, asistăm la instalarea de antene universitare americane în aceste țări și Uniunea Europeană este mult în întârziere față de Statele Unite în acest sens. Doar 8 studenți din golf au venit să studieze în Uniunea Europeană anul trecut uh, prin programul Erasmus Mundus. În ceea ce privește integrarea regională, Consiliul uh, Golfului nu progresează și Uniunea Europeană, cu experiența sa, poate să-și aducă ajutorul uh, și uh, să uh, ofere consiliere acestor țări. Reamintim acordul de liber schimb în curs de negociere de peste 20 de ani. Mulțumesc!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 domnule președinte, domnule comisar. Într-adevăr, statele din Golf reprezintă un adevărat potențial economic și există posibilități foarte mari de cooperare cu Uniunea Europeană. Consiliul de Cooperare a Golfului dorește să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană iar noi ar trebui să ne îmbunătățim capacitatea de a stabili priorități în ceea ce privește relațiile cu aceste țări. Ar trebui să analizăm situația cu atenție pentru a vedea cum le putem ajuta. În ceea ce privește drepturile omului, suntem pe aceeași lungime de undă și cred că ar trebui să extindem domeniul de aplicare al negocierilor și dincolo de domeniul economic. În ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din Consiliul de Cooperare al Golfului, în această cooperare s-ar putea include și parteneriate privilegiate cu uh, reprezentanții islamului moderat. Libanul s-ar trebui să se retragă din aceste relații. Mulțumesc, domnul Șegedi személy szerint én is támogatom hogy az európai unió és az öböl menti együttműködést. sprijin și eu ideea unui acord de liber schimb între consiliul de cooperare al golfului și uniunea europeană. acesta ar putea fi un partener strategic important pentru uniunea europeană pur și simplu având în vedere rezervele lor de petrol. Este esențial Uh, să nu uh, descurajăm cooperarea economică. Avem nevoie de parteneri noi, de piețe noi. Uniunea Europeană deja joacă un rol important în anumite locuri și, și în aceste cazuri relațiile trebuie consolidate. Negocierile sunt în curs de 20 de ani, trebuie să le încheiem cu succes și pentru asta e nevoie de o atitudine flexibilă de ambele părți, pentru că negocierile uh, cam stagnează. De aceea trebuie să depășim această fază de blocaj. Uniunea Europeană trebuie să fie competitivă, așa cum sunt Statele Unite sau China. Și în anumite sectoare ale economiei trebuie să găsim uh, nișe de piață și uh, să ne sporim uh, partea de piață. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Segedi! Doamna Băsescu, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Pentru început aș dori să-l felicit și eu pe colegul meu, domnul Bodi, pentru acest raport. Parlamentul susține astfel reluarea negocierilor dintre UE și Consiliul de Cooperare al Golfului într-un moment crucial. Evenimentele din Bahrain arată că este nevoie de o intensificare a dialogului politic dintre cele două organizații internaționale astfel consider că cele ase state arabe pot da semnalul transformării panice a societăii prin îmbunătăirea situaiei drepturilor omului. pe de altă parte aprovizionarea cu petrol a ue este afectată de evenimentele din zona mediteranei. în această situaie colaborarea dintre uniune i consiliu este esenială pentru asigurarea necesarului energetic i evitarea creterii preului pe piaa mondială de asemenea consider că este momentul ca douăzeci de ani de negocieri să se finalizeze cu semnarea acordului de liber schimb atât de avantajos ambelor pări. Uh, domnule comisar rog. Uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi ne aflăm astăzi aici pentru a dezbate relațiile UE cu Consiliul de Cooperare al Golfului. Am înțeles că există o dorință de a amâna această dezbatere tocmai pentru a ține cont de momentul strategic prin care trecem acum. Și, într-adevăr, la momentul în care s-a început redactarea acestui raport, nimeni n-ar fi ghicit cum ar arăta lumea astăzi și schimbările din această regiune care s-au provocat, s-au apărut. Ținând cont de faptul că fiecare țară este diferită, totuși Uniunea Europeană trebuie să răspundă în mod adecvat și cu măsuri diferite. Ați auzit declarația doamnei Ashton de ieri, indiferent că e vorba de Tunisia, Egipt, Bahrain și așa mai departe, Uniunea Europeană trebuie să ia deciziile cele mai potrivite. Raportul pe care îl discutăm astăzi se centrează pe Consiliul de Cooperare al Golfului și țările membre ale acestuia. Una dintre ele trec acum uh, prin probleme Uh, sociale din cauza societății care dorește și are aspirații mai mari. Guvernele au răspuns în mod diferit. Uh, există, pe de o parte, pachete financiare pentru a rezolva problemele uh, sociale și, de asemenea, modificări legislative care includ și dialogul național. Însă am asistat, de asemenea, și la violențe și acest lucru este adevărat în special pentru ce se întâmplă în Bahrain. Doamna Ashton și-a reiterat îngrijorarea în legătură cu violențele de pe străzi și cu semnele de creștere a tensiunilor sectare. De asemenea, s-a cerut să se respecte drepturile omului și libertățile fundamentale. Dânsa a cerut de mai multe ori să se realizeze un adevărat dialog pentru a găsi o soluție. Toate aceste lucruri s-au făcut prin mai multe declarații și printr-un uh, dialog direct cu autoritățile respective. Însă, până la urmă, întrebarea este încotro ne îndreptăm, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? Și trebuie citit raportul în perspectiva acestor evenimente. Doamna Ashton arăta ieri că preferă să se angajeze decât să rămână izolată și eu sunt de acord cu dânsa. Raportul dumneavoastră cere să avem un mai mare context și nu mai puțin și sunt de acord și cu această poziție. De asemenea, ar trebui să avem mai multe posibilități pentru schimburi de opinii între oamenii de afaceri. Iată, trebuie să trimitem un mesaj clar populațiilor din țările Golfului. A sosit de asemenea momentul pentru noi, pentru europeni, să răspundem în mod pozitiv cererilor pe care le primim de facilitare a dialogului, un dialog care să ducă la reforme. N-ar trebui să ne ascundem și ar trebui să susținem drepturile omului și lupta pentru democrație peste tot. Europa, într-adevăr, consideră că reformele trebuie să vină dinăuntru, trebuie să fie făcute dinăuntru și acest lucru este adevărat și pentru țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Nu eu sunt cele care trebuie să spună Parlamentului cum trebuie să rezolve astfel de probleme, însă cred că ar trebui să ne gândim aici din punct de vedere strategic și pentru aceasta e nevoie de dialog și de angajamente. Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită pentru a susține prin dialog procesul de reforme din regiune. Suntem pregătiți să oferim susținere pentru reforme, know-how, expertiză pentru a rezolva problemele mai specifice. Susținem de asemenea prezența de oportunități pentru a discuta când se poate face acest lucru atunci când țările din regiune ne cer asistența. Și un ultim cuvânt în legătură cu acordul de liber schimb pentru care sunt responsabil direct. Cred că până la urmă se vor materializa condițiile necesare la fața locului și aceasta va arăta dorința Uniunii Europene de a îmbunătăți relațiile cu Consiliul de Cooperare al Golfului. Există o condiție necesară, stabilitatea, pentru ca guvernele să fie recunoscute de societate și pentru ca companiile să-și poată desfășura activitatea în mod corect. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau în special să mulțumesc raportorului domnului Bodis. Mulțumesc, domnule comisar. Raportul domnului Bodis se va vota mâine la orele 11 și jumătate. Vreau să vă comunic de asemenea că Comisia de Afaceri Economice și Monetare a trimis o listă cu corectări ale greșelilor în legătură cu textele adoptate de Parlament și această listă cu corecturile făcute se află pe site-ul Parlamentului. Următoarea ședință va avea loc mâine, joi, 24 martie, de la orele